So, Kolleginnen und Kollegen, bitte präparieren Sie Ihre Abstimmung. Stimați colegi, vă rog să vă pregătiți cartelele de vot. Vielleicht könnten auch die Assistenten und Besucher die Gespräche. Poate și uh, asistenții și vizitatorii ar fi dispuși să-și încheie discuțiile. Vă rog să luați loc și uh, să încetați discuțiile. Îi rog asta și pe asistenți și pe vizitatori. Începem. colegi, ieri v-am anunțat că am schimbat ordinea voturilor. Mai întâi de toate votăm raportul 13, uh, cel scurt, cel privind câinile, câinii, pisicile și tihorii. Ah, da, Wir stimmen jetzt zuerst über 13 ab. Votăm raportul 13. Îl salut pe domnul raportor. Este vorba despre raportul privind câini, pisici și dihori. Deschidem votul. Vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Das ist die kurze Abstimmung. Votul scurt este cel pe care îl facem acum. Cel cu privire la câini, pisici și dihori. A votat toată lumea? Abstimmung ist. Votul s-a închis. 33 pentru, 10 împotrivă. Acum trecem la votul final. Votul s-a deschis. Votul scurt, Linda. Ja. Okay, Hunde, Katzen, Mädchen. Deci câini, pisici, dihori. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 49 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Mario Pirillo dorește să intervine. Nu am cartela de vot, domnule președinte. O să-mi aduc însă imediat. Bine, am luat la cunoștință. Trecem la votul lung. Este vorba despre circulația animalelor de companie. Începem cu amendamentul 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Verificăm electronic. Deci, vot electronic la amendamentul 19. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 35 pentru, 14 împotrivă, se adoptă. 20 a fost retras, 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Abțineri? Nu e clar. Verificăm electronic. 185. Vot electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 23 pentru, 30 împotrivă, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 186. Vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 25 pentru, 30 împotrivă, re respins. Votăm 187 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 189 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se dorește verificarea votului asupra amendamentului 189. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 32 de voturi pentru, 26 împotrivă. Se adoptă 189. 188 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru,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 A votat toată lumea? Votul s-a închis. 33 pentru, 28 împotrivă, se adoptă. 59 pentru. Nu. 59 devine caduc. Trecem la 60. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 61. Cu amendament oral, pentru. Împotrivă,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 Abțineri? Verificăm electronic. Votul la 193. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 23 pentru, 38 împotrivă, respins. 72 și 194 au fost retrase. Iar la 195 avem vot pe părți. Prima parte pentru, Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Vot electronic la partea întâi a amendamentului 196. Deci 196, partea întâi, vot electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 27 pentru 33 împotrivă, respinsă. Partea a doua devine astfel caducă. Și trecem la 195. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Verificăm 195. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 31 pentru, 30 împotrivă. 74. Pentru. Împotrivă. Votăm acum 74. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se, respins. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84. Nu va fi votat, mi se spune acum. 198 atunci pentru, împotrivă, abțineri, respins. 201, 202, 203 sunt identice, le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, doar uh, vreo 10, 15 oameni au ridicat uh, mâna, prin urmare verificăm electronic. 201, 202, 203 vot electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 32 voturi pentru, 29 împotrivă, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78 pentru, împotrivă, încă o dată, 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 204 pentru, împotrivă, abțineri. În stânga mea aud că există voci care cer vot electronic. Deci, 204, vot electronic, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis acum. 27 pentru, 34 împotrivă, respins. 205 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 206. Verificăm 205. Vot electronic. A votat to toată lumea? Votul s-a închis. 35 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 207 pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 210 pentru. Împotrivă. Verificăm. 210. Vot electronic. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 27 pentru, 34 împotrivă, respins. 208 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Optzeci și trei. Urmează acum. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100... Trecem acum la 89. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 73 pentru, nu trebuie să-l votăm. Trecem la 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 212 pentru, împotriva abțineri respins. 20, 92 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 94 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 101 nu-l votăm, 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 213 caduc, 214 pentru, împotrivă, abțineri, nu știu, nu mi-am dat seama care e rezultatul, vot electronic, așadar, votul s-a deschis la 214. A votat toată lumea? Un vot în plus de la PPE.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 Deci 215 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 105 caduc, 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 121 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 127 caduc, 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Caduc este 217, 218 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, verificăm 219, votul s-a deschis. 219 așadar. A votat toată lumea, votul s-a închis. 33 pentru, 29 împotrivă, se adoptă 128 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 118 caduc, 129 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotriva abțineri se adoptă 135 pentru, împotriva abțineri se adoptă 136 pentru, împotriva abținerii se adoptă 137 pentru, împotriva abținerii se adoptă 138 pentru, împotriva abținerii se adoptă 139 pentru, împotriva abținerii se adoptă 140 pentru, împotriva. Verificăm 140, vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 39 pentru, 22 împotrivă. 141 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 143 și 220 identice, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri Mă supără glasurile pe care le aud în, undeva în afara sălii. Deci 221, încă o dată, vot electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 38 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. Caduc devine 145, trecem la 146 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 147 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 222 pentru. Împotriva Abțineri? se adoptă 223 pentru. Împotriva Abțineri? se adoptă 148 pentru. Împotriva Abțineri? se adoptă 149 pentru. Împotriva Abțineri? se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 151 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 152 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 153 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă 155 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 156 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 157 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 158 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 159 pentru, împotriva abținerii se adoptă. 224 pentru, împotriva abțineri, respins, 160 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 225 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 226 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 227 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 abțineri, respins. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 retras, 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, votăm electronic. Votul s-a deschis, a votat toată lumea. Votul s-a închis. PPE-ul are un vot în plus. Acum totul s-a rezolvat. 37 pentru, 27 împotrivă, se adoptă. 170, 171 sunt identice, le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotriva, abținerii se adoptă. 174 și 15 sunt identice, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm cele două amendamente. 174 și 15. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 55 pentru, șapte împotrivă. Se adoptă clar. 16 acum, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 177 pentru, 177 e cel pe care îl votăm pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la votul final, vot electronic. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 30, 63 pentru, nici un vot împotrivă, nici o abținere. Și acum trecem la votul asupra rezoluției legislative. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Felicitări raportorului. Domnule Schnellhardt, iată, ați primit doar voturi pentru. Sincere felicitări. wir kommen dann zur Abstimmung über die Resolution. Trecem acum la rezoluția privind uh, conferința COP18. Sper că vom uh, stimula întreaga dezbatere la nivel internațional prin acest vot al nostru. Sper din tot sufletul ca situația să se schimbe. Am uh, ajuns la un consens asupra obiectivelor pe care le avem, însă se pune întrebarea dacă și cum vor fi atinse aceste obiective. Sper din tot sufletul că lucrurile să, să fie pozitive la final. Trecem acum la vot. Amendamentul 16 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 18 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Deci 21 vot electronic, n-am reușit să înțeleg dorințele dumneavoastră. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 28 pentru, 32 împotrivă, respins. 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 24 caduc și 23 trecem la 26 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. A votat toată lumea? 26 votăm așadar pe cale electronică sau am votat pentru că votul s-a închis. 32 pentru, 31 împotrivă, se adoptă. Douăzeci și șapte pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28. Două părți. Vot pe părți. Așadar, prima parte acum pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. 29 vot electronic. Nu-mi dau seama care e rezultatul. 29, vot electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 24 pentru, 38 împotrivă, o abținere, respins, 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32. Cu amendament oral, cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și trebuie să votăm și 31 uh, fără amendament oral. Do 32 fără amendament oral. Ce facem acum? Verificăm votul la 32 cu amendamentul oral. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. a adoptat. Deci se adoptă cu amendament oral. Nu mi-am dat seama de, asta, de votul dumneavoastră. Trecem la 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Verificăm prin vot electronic amendamentul 34. Deci 34, vot electronic. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 35 pentru, 28 împotriva, o, abț- o abținere. Se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 38 două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, Vot electronic la partea a doua a amendamentului 38. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 32 voturi pentru, 31 împotrivă, o abținere se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 40 este și el caduc. 41 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42. Vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Deci, prima parte la 42, vot electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 34 pentru, 29 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Partea a doua acum pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm și partea a doua. Nu, nu-mi dau seama ce votați. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Respinsă și a doua parte. 43 vot pe părți. Acum prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46 vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Vot electronic. Partea a doua a amendamentului 46. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 32 pentru, 31 împotrivă, se adoptă. 45 pentru,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 49? Bine, haideți să-l uh, verificăm și pe acesta. Deci 49, vot electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 30 pentru, 30 împotrivă. Respins. Das, wir können hier nicht so lange abstimmen, bis es passt. Nu putem să votăm până, până iese, vă iese paciența. Trecem acum la 51. Pentru, împotrivă, abțineri, din nou nu-mi dau seama ce se întâmplă. 51, vot electronic, votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis. 32 pentru, 29 împotrivă, o abținere se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, verificăm 56, votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis acum. 32 pentru, 31 împotrivă, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 58. Vote, votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea?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 30 pentru, 33 împotrivă, o abținere respinsă. DV3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV6, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, nu-i clar, verificăm. Partea a doua de la DV6. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 30 pentru, 34 împotrivă, respins. DV1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV10 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm DV10. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 33 pentru, 30 împotrivă, se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV12 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. DV12. Vot electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 33 pentru, 29 împotrivă, o abținere se adoptă. DV13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 73 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum fără amendamentul oral pentru, împotrivă, abțineri, respins. 74 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 75, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Verificăm votul la a doua parte a amendamentului 75. A votat toată lumea, votul s-a închis. 31 pentru, 32 împotrivă, respinsă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, alte, pare să nu aibă niciun fel de părere, pentru că niciun uh, coleg de la ALDE nu a votat. Vă amintesc că trebuie să votăm partea a doua de la 78 și o vom face pe cale electronică. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 31 pentru, 32 împotrivă, o abținere se respinge. Deves 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O, 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30, 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 a fost deja adoptat. 84. Vot pe părți. Partea întâi pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă. Verificăm electronic. 84, partea a doua. Ați votat cu toții. Votul s-a închis. 29 pentru, 36 împotrivă, respins. 85, două părți. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 87, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 s-a adoptat deja. Trecem la 91. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30, 93 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 94 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 96 pentru împotriva abțineri se adoptă. 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 Okay, es ist nur ein Zusatz zu 42 über... Este o adăugire la 72. Deci amendamentul 99, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Für? 100 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. S-a adoptat și 90, 102 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 105 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 101 s-a adoptat deja, 107 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 109 pentru, nu, este caducă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. S-a adoptat deja 106, DV8 pentru, împotrivă. nu foarte clar. DV8, vom face o verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis votul. 33 pentru, 31 împotrivă, se adoptă. DV9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri. Verificare electronică la 114 a doua parte. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 30 pentru, 33 împotrivă, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 118 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 119 pentru, nu face o verificare electronică la 128. 118, mă scuzați. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Se 119 acum pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 120 pentru... Nu, spune președintele, avem două părți aici. Prima parte pentru... Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru... Împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar. Verificare electronică la a doua parte la 120. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? Se închide votul. 31 la 33 se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 121. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 33 la 31 se adoptă. 122 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. E clar, nu? Dacă doriți, reluăm votul la 122, facem vot electronic pentru o verificare. 122, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 29 la 33, 33 împotrivă, deci se respinge. Davis Edition 1, dafür. Devecit 1, pentru, împotrivă, devecit 2, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Devecit 3, pentru, a treia. Devecit 3. Știu că am mers foarte repede, nu? Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. De Devecit 4, pentru, împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 în patru părți. Prima parte, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Nu e clar. Vom face o verificare electronică la a doua parte. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 25 la 37 se respinge. A treia parte. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A patra parte pentru, împotrivă, a patra parte, verificare electronică. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă.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 Verificare electronică. La amendamentul 15 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 31 pentru, 32 împotriva. Se respinge. DVA pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar. Verificare electronică la DVA. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. DVB pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DVC pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DVD pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. DVE pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 31 la 31 se respinge. DVF pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică pentru DVF. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 33 la 29 se adoptă. DVG pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și acum vot electronic final. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 54 pentru, 7 împotrivă și o abținere. În mare majoritate pentru această propunere de rezoluție. Mulțumim raportorului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 Wir kommen zum Bericht von Anna Rosbach. Trecem acum la raportul doamnei Ana Rosbach. Votăm în primul rând amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se de adoptă. Treizeci și doi, vot electronic, vom face o verificare, toată lumea a votat. S-a închis votul. 37 pentru, 23 împotrivă. Se adoptă. Agri 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30 caduc, 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Vom face o verificare electronică la amendamentul 31. S-a deschis. Nu, 30 este caduc. Pentru că s-a adoptat Agri 1, așa că amendamentul 30 e caduc. Și am votat amendamentul 31. Doriți să facem o verificare la acesta? Foarte bine. Atunci trecem mai departe. 34 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 33 e caduc. 36 în două părți. Prima parte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom face o o verificare electronică la a doua parte, la amendamentul 36. Toată lumea a votat. Închidem votul. Se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotriva abțineri. Se respinge. Vom face o verificare la amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 53 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 56 pentru, Nochmal, 56 dafür?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 Facem o verificare electronică la amendamentul 62. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 34 la 26, în mod clar, se adoptă. 63 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri, se aprobă. Compromisul 6, nu, facem o verificare la 66 înainte. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. 30 la 32 se respinge. Da, am greșit, spune președintele. Compromisul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 caduc, 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81, două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, verificare electronică la prima parte la amendamentul 81. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 28 pentru, 30 împotrivă, se respinge. A doua parte, pentru. Foarte bine. A doua parte, nu-i nevoie să votăm. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Facem o verificare la 86, s-a deschis votul, toată lumea a votat, S-a închis votul. 30 la 32 se respinge. 87 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 88 pentru, cu amendament oral, împotrivă, abțineri se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, Abține. se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 23 pe, e caduc. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, vom face o verificare electronică la 106. Toată lumea a votat. Închidem votul. Se adoptă. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri. Votăm, facem o verificare electronică la 107. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 30 pentru, 31 împotrivă. O abținere se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 115 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Facem o verificare electronică la 115. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 34 pentru, 28 împotrivă. Se adoptă, deci, 120, 116 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, nu, 2 este caduc, 3 pentru, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare electronică la 5. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge în mod clar 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 Vom face o verificare la amendamentul 8. Vot electronic. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 36 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 22 pentru, Împotriva abțineri, se respinge. 23 pentru, cu amendament oral, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 11 caduc, 24 pentru, împotrivă, Foarte bine, vom face o verificare electronică. Încă un amendament al domnului Schnellhardt. S-a deschis votul la 24. Toată lumea a votat. PP are un vot în plus. În continuare, la fel, un vot în plus. Acum, ok, mulțumesc. 35 pentru, 26 împotrivă, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vom face o verificare electronică la 27. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 36 la 25 se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum Agri. Agri 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 10 nu se votează. Agri 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Agri 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 21 pentru, Vom face o verificare electronică la Agri 19. Vot electronic, s-a deschis votul. EVP hat ein... Toată lumea a votat. PP-ul are un vot în plus. Acum e ok, s-a închis votul, 35 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 62 pentru 0 împotrivă și 0 abțineri. Felicitări doamnei Rosbach. The nurses So, wir kommen jetzt zur Stellungnahme Weisgerber. Ajungem acum la avizul Weisgerber. Amendamentul 78, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom verifica 83 electronic. A votat toată lumea? Votul este închis. 29 de voturi pentru, 30 de voturi împotrivă. Deci este respins. 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6 și 84 împreună, pentru că sunt identice. De fapt, devin caduce, spune președintele. Numărul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, mă iertați, 100 se corectează președintele. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Consolidat 7. Amendamentul consolidat 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la 110. Amendamentul oral. Pe, și vom vota pe două părți. De fapt, spune președinte, doar amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Vom verifica electronic. 24. A votat toată lumea? Votul este închis.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 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 114 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri Vom verifica electronic, pentru că nu a fost foarte clar. 114, votăm electronic. A votat toată lumea? Votul este închis. 35 de voturi pentru, 24 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Ajungem astfel la amendamentul consolidat numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm electronic amendamentul consolidat numărul 8. Vot electronic. A votat toată lumea? Votul este închis. 48 de voturi pentru, 12 împotrivă, o abținere. Se adoptă. 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este foarte clar. Verificăm electronic 35. A votat toată lumea? Votul este închis. 33 de voturi pentru, 36 eh, 500 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 37 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 38 pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. 123 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. 123. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Votul a fost clar. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Știu că e obositor să țineți mâna sus, dar haideți să mai încercăm o dată. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este clar. Verificăm electronic 40. A votat toată lumea? Amendamentul 40. Votul este închis.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 Este respins. O sută douăzeci și șase. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar verificăm electronic 126. A votat toată lumea? Votul este închis. S-a adoptat, totul a fost clar. 51. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 129 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul consolidat numărul 10 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar, votăm electronic, 136. N-a ridicat nimeni mână. A votat toată lumea? Votul este închis. 39 de voturi pentru, 22 împotrivă. Este adoptat.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 140 și 141 identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri. Votăm electronic pentru a verifica. 61. A votat toată lumea? Votul este închis. 39 de voturi pentru, 21 împotrivă, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, amen, împotrivă, abțineri, Vom verifica electronic amendamentul 2. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. 86. 68, mă iertați. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 devine caduc și ajungem la votul final, electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. 58 de voturi pentru, 2 împotrivă, nicio abținere. Felicitări Aniei Weisgerber. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Ende der Abstimmung. Doamnelor și domnilor, am încheiat astfel sesiunea de votare. Vă mulțumim uh, foarte mult uh, pentru participare, pentru eforturi și pentru uh, faptul că am adus la bun sfârșit acest maraton al voturilor cât de repede s-a putut. Pentru aceia dintre dumneavoastră care vor rămâne în sală, vom analiza punctul 15 de pe ordinea de zi, Parteneriatul European pentru Inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate. Persoanele care doresc să părăsească sala sunt rugate să o facă cât mai repede pentru a putea um, să ne începem activitatea. Raportoarea este doamna Liotar. Îi voi da cuvântul fără întârziere, imediat ce se face liniște în sală. So, und dann gebe ich der Berichterstatterin, wenn sie das Wort dann möchte, jetzt das Wort zu ihren. Doamna raportor, dacă doriți să luați um, cuvântul, îl aveți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iertați-mă, nu eram atentă. Încă mai vorbeam despre uh, voturi.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 Dragi colegi, doresc să vă vorbesc despre raportul acesta din proprie inițiativă al comisiei noastre referitor la elaborarea planului strategic de parteneriat european pentru îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate. Titlul este foarte lung. Despre ce este vorba în acest raport? Este vorba despre îmbătrânirea populației în Europa și în afara Europei. Prin urmare, societatea și mediul trebuie să se adapteze la acest proces de îmbătrânire. Consider că ar fi bine ca comisia noastră să elaboreze un raport pe această temă. deoarece multe dintre politicile noastre pot uh, influența îmbătrânirea în condiții bune de sănătate. Știu că cei de față sunt uh, în marea lor majoritate tineri. Unii dintre noi nu se vor simți uh, neapărat în vizor. Însă, atunci când vorbim despre îmbătrânire, trebuie să știm că aceasta începe chiar înainte de naștere și acest lucru se datorează mai multor factori, factori de mediu. Și noi, în Comisia Envi, trebuie să acordăm o atenție deosebită îmbătrânirii. Există și factori economici care influențează îmbătrânirea și, de asemenea, factori de societate, ce țin factori sociali. Egalitatea uh, între uh, sexe, securitatea alimentară, durabilitatea și prevenirea bolilor și, de asemenea, accesul la îngrijirile medicale. Cred că trebuie să susținem comisia care intenționează să-și atingă obiectivul de a adăuga 2 ani de viață sănătoasă la speranța de viață europeană. Cred că e un obiectiv lăudabil și uh, însă în același timp nu trebuie să ne limităm să obținem îmbătrânirea în condiții bune de sănătate. Trebuie ca persoanele în vârstă să participe la viața societății, trebuie ca aceste persoane să se simtă fericite. Nu trebuie să uh, ne uh, limităm doar la uh, reducerea bolilor, trebuie să ne gândim și la condițiile de viață ale persoanelor în vârstă. Și e important să nu vorbim doar despre doar despre persoanele în vârstă, ci să vorbim și cu ele, cu aceste persoane care să ne spună cum se derulează și cum percep ele acest proces de îmbătrânire în condiții bune de sănătate. Strategia noastră se poate baza pe trei piloni. Primul, prevenirea, depistarea și diagnosticarea precoce a bolilor. Al doilea pilon, îngrijirile și tratarea. Și pilonul 3, activitatea și autonomia persoanelor în vârstă. În ceea ce privește prevenirea și depistarea bolilor, trebuie să vă spun că am uh, participat la mai multe congrese. Și dacă ne gândim puțin la cheltuielile pe care le presupune prevenirea bolilor, ajungem doar la un procent de 3%. Acest procent nu este suficient. Trebuie să ne gândim nu doar la prevenirea bolilor, ci să și îmbunătățim uh, mediul, condițiile de locuință și uh, transporturile. Există o strânsă legătură între statutul economic și social al persoanelor și uh, sănătatea acestora la um, vârsta a treia. În acest context, prevenirea este foarte importantă pentru menținerea uh, pentru cât mai mult timp a sănătății. Trebuie așadar să investim în îngrijirile medicale, dar și în condițiile economice și sociale ale persoanelor um, vizate. Nu trebuie să uităm că la nivel regional și local există diferențe foarte multe. Anumite regiuni vor um, avea nevoie de îmbunătățirea sistemului de transporturi publice. În alte regiuni uh, va fi nevoie de mai mulți voluntari care să se ocupe de persoanele în vârstă. De exemplu, să meargă să cineze cu aceste persoane. Uh, să ia asta cu aceste persoane. Trebuie să avem o abordare bazată pe cooperare și vreau să vă dau un exemplu în ceea ce privește prevenirea. Se spune foarte uh, des că persoanele în vârstă reprezintă costuri mari pentru uh, sistemul de asigurări sociale. Însă nu întotdeauna persoanele în vârstă sunt cele care cauzează costuri, cheltuieli foarte mari. Adesea sistemul este cel care generează aceste costuri. Dacă ne gândim la regimul alimentar al persoanelor uh, în vârstă, constatăm că cu cât cre- înaintează în vârstă, cu atât uh, cresc riscurile ca aceste persoane să fie subalimentate, subnutrite. Acest lucru nu este valabil doar pentru statele în curs de dezvoltare, ci și pentru Europa. Cauzele sunt mai multe. Persoanele în vârstă au adesea un uh, apetit uh, scăzut pentru că mănâncă singure și mănâncă un sandwich sau o gustărică Uh, și, în multe cazuri, persoanele nu dispun de fondurile necesare pentru a-și cumpăra alimente de calitate. Dacă acționăm pe acest plan, putem uh, evita um, spitalizarea acestor persoane pe motive de subnutriție. Ultimul punct al raportului meu vizează posibilitatea ca persoanele în vârstă să uh, continue să locuiască uh, la ele acasă, să fie autonome. Persoanele în vârstă spun, da, vrem să avem autonomie, dar nu vrem să fim izolați. Și cred că acesta reprezintă un exemplu um, foarte bun care arată că este nevoie de o schimbare profundă în societatea noastră care să permită bătrânilor să continue să trăiască autonom mai mult timp. Raportul meu cuprinde și multe alte puncte, le puteți citi, dar deocamdată aș vrea să ascult opiniile dumneavoastră, sugestiile pe care le aveți și bineînțeles că vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc. Tim. Vă mulțumesc. Urmează acum raportoarea din umbră din partea PPE, doamna Antonescu. Mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc doamnei Iliotar, pentru munca la raport și pentru prezentare. Uh, aș dori să fac uh, câteva comentarii uh, referitoare la conținutul raportului. Cred că trebuie să punem accent sau mai mult accent pe diagnosticarea și tratamentul timpuriu, uh, pentru că uh, este important uh, să ne referim sau este important să regăsească în raport că un stil de viață sănătos este o componentă cheie în toate activitățile care se referă la îmbătrânirea activă și sănătoasă și multe din bolile cronice sunt progresive, astfel încât când o persoană ajunge la vârsta a treia, este mult prea târziu pentru a crește durata de viață sănătoasă. De aceea, strategiile de îmbătrânire sănătoasă trebuie să aibă în vedere întreaga durată a vieții. Uh, subliniez de asemenea nevoia în ca cercetarea uh, să se uh, realizeze în domeniul economiei sanitare, al științelor socio-umane și al abordării non-farmacologice în ceea ce privește tratamentul, pentru a înțelege aspectele psihologice, economice și sociale, în special în ceea ce privește bolile cronice. De asemenea, cred că trebuie să punem accent pe multidisciplinaritate, cu care trebuie să, multidisciplinaritatea cu care trebuie să abordăm cercetările în domeniul sănătății, pentru că compartimentarea între discipline și slaba conectare între cercetarea primară clinică, sănătatea publică și cercetarea socială afectează transfer, transferul descoperirilor științifice în practica medicală și în asigurarea îngrijirii. Faptul că toate acestea se fac la nivel național accentuează fragmentarea. Uh, de aceea cred că este foarte importantă abordarea multidisciplinară uh, și transferul descoperirilor și cunoștințelor la nivelul îngrijirii. Uh, există într-adevăr decalaje foarte mari între țări, dar și între regiuni, în ceea ce privește speranța de viață, în condiții bune de sănătate, în ceea ce privește vârsta medie și rata de dependență. Și acest aspect trebuie luat în vedere, avut în vedere. Uh, în cadrul pilonului 2, îngrijire și tratare, uh, cred că trebuie să amintim și rolul pe care îl au îngrijitorii și povara datorată îngrijirii persoanelor bolnave, uh, nu numai asupra îngrijitorilor, dar și asupra familiilor acestora. Cred că și ei trebuie să fie implicați atunci când vorbim de procesul îmbătrânirii active în condiții bune de sănătate și cred că dimensiunea umană a relației dintre cei care suferă o boală și cei ce îngrijesc nu este suficient accentuată în cadrul raportului. În ceea ce privește pilonul 3, îmbătrânirea activă și viață independentă, uh, cred că trebuie să ne axăm în a crea medii care să fie adaptate tuturor vârstelor, pe baza conceptului unui design adaptat tuturor, uh, pentru că experiența altor state arată că este eficient din punct de vedere economic și aduce și beneficii societății în ansamblu. Um, și un alt punct este stigmatizarea persoanelor, excluziunea socială, Uh, sunt câteva dintre aspectele negative cu care ne întâlnim tot mai des i de aceea trebuie să, uh, cred că trebuie să le contracarăm prin promovarea incluziunii sociale uh, a acestora în mediul social de apartenență i aplicarea activă în societate. Cred că aceste aspecte trebuie avute în vedere când, atunci când sunt dezvoltate mecanismele corespunzătoare pentru atingerea obiectivului de creștere a duratei medii de viață în condiții bune de sănătate. În plan strategic, cred că uh, Comisia ar trebui să dezvolte sinergii între diferite domenii politici și programe conexe, în special în ceea ce privește liniile de finanțare și programele de finanțare. Acestea au fost câteva dintre um, punctele asupra cărora am vrut să mă refer. Uh, se vor, uh, firește că se vor regăsi în amendamentele pe care le voi depune la raport. Mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează domnul Mario Pirillo. Grazie, președinte. Innanzitutto vorrei... Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să o felicit pe doamna raportor. Raportul este unul, într-adevăr, excelent. Anul acesta sărbătorim anul european al solidarității între generații. Tocmai de aceea, raportul din proprie inițiativă pe care îl discutăm acum este practic un mediu care ne stă la dispoziție pentru a evalua rezultatele obținute anul acesta. Raportul ne poate ajuta de asemenea să înțelegem care sunt uh, acțiunile pe care Uniunea viitoare le va putea întreprinde pe viitor. Aș vrea să felicit Comisia pentru că a început să discute despre această temă a îmbătrânirii sănătoase. Din păcate, creșterea numărului de bătrâni este considerată a fi o povară pentru tineri și pentru persoanele active. Datorită succeselor în domeniul medical, bătrânii de astăzi sunt mult mai eh, sănătoși decât în trecut. Și tocmai de aceea, iată că trebuie să întreprindem aceste acțiuni cât se poate de bine țintite pentru a crește gradul de conștientizare asupra plus valorii pe care experiența persoanelor în vârstă o aduce societății noastre. Tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să propună măsuri cât se poate de țintite în ceea ce privește integrarea uh, și valorificarea experienței persoanelor în vârstă. Bineînțeles că lucrul acesta trebuie să meargă în paralel cu demararea de politici menite a genera locuri de muncă pentru tineri. Trebuie să ne asigurăm că atât tinerii cât și persoanele în vârstă sunt într-adevăr inclusă într-un fel de pact de solidaritate între generații. Politicile publice trebuie să țină cont de toate categoriile de vârstă și să țină cont, uh, bineînțeles, de obiectivele care trebuie să fie atinse pentru satisfacerea nevoilor tuturor uh, categoriilor de viață ambiția Comisiei de a crește durata de viață cu 2 ani uh, de zile este una foarte mare, însă pentru a atinge acest rezultat, într-adevăr, avem nevoie de resursele financiare necesare. Din păcate, iată, criza financiară a dus la scăderea cheltuierilor publice, în special în domeniul sănătății și în domeniul asigurărilor sociale. Avem nevoie de o utilizare optimă a resurselor economice. Asta pentru a putea garanta sănătatea fizică, socială și mentală a persoanelor în vârstă. Persoanele în vârstă trebuie să continue a juca un rol important în societate și trebuie să aibă posibilitatea de a se bucura de o calitate ridicată a vieții. Ce înseamnă toate aceste programe pe care le discutăm sau uh, propuneri pe care le discutăm în momentul de față. Înseamnă că ne dorim ca persoanele uh, în vârstă să poată continua a lucra, a fi active pe piața uh, muncii, printre altele, și uh, a, uh, înseamnă de asemenea o dovadă a faptului că încercăm să generăm, să garantăm o îmbătrânire decentă. Vă mulțumim! Acum, în numele ECR, doamna Gerling. Vă mulțumesc. Vorbesc în numele doamnei Rosbach, care este raportorul nostru din umbră. Sunt uh, întru totul de acord uh, în numele doamnei Rosbach cu multe dintre cele spuse deja. Reformele sunt neapărat uh, necesare pentru a evita uh, lipsa de lucrători pe piața muncii. Însă, trebuie să ținem cont de diferențele existente în momentul de față la nivel european. Uh, Eurobarometrul ne arată clar că diferitele națiuni au o viziune diferită cu privire la modul în care bătrânii ar trebui să fie în continuare integrați pe piața muncii. Există state membre care consideră, consideră că aceasta este o prioritate, pe când alte state membre consideră că nu este nici pe departe o prioritate. Deci, iată o provocare cu care ne vom confrunta dacă e să avem o politică paneuropeană în acest domeniu. De asemenea, am aflat că în 28 de state din cele 34 de state europene per ansamblu va fi crescută vârsta de pensionare. Asta conform unui raport OCDE. Deci e clar că cu toții avem unul și același obiectiv, dar poate că um, căile de urmat sunt considerate a fi diferite în funcție de statul cu care ne confruntăm. Cetățenii europeni consideră că sistemul de pensii trebuie să fie mai durabil, mai bine finanțat, prin urmare trebuie să fie reformat. Raportul OECD ne arată de asemenea că majoritatea statelor europene au de gând să crească până, cu, până la sau cu 15% bugetul pentru uh, sistemul de pensii. Iată o schimbare masivă. Așteptăm propunerile Comisiei uh, și le susținem uh, încă de pe acum în ceea ce privește propunerile Comisiei în ceea ce privește creșterea duratei de, de viață cu 2 ani de zile. Însă, deși ambiția este pe placul nostru, așteptăm uh, propunerile concrete. Și vreau să o întreb pe doamna raportor cum are de gând să elimine inegalitățile sociale și excluziunea socială. Uh, vom, mi se pare că formularea este oarecum uh, vagă în acest sens și vom, o vom întări prin amendament. Urmează domnul Rossi. Nu, domnul președinte își cere scuze. Frida, mai întâi de toate. Vă mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din uh, umbră, <coughs> din numele pentru verzi, Dați-mi voie de la bun început să salut ambițiile Comisiei. consensul este cât se poate de clar. Consensul cu privire la faptul că populația îmbătrânește care îmbătrânește din ce în ce mai mult, reprezintă o mare provocare. Și com- Comisia și-a dat seama că nu doar costurile acestei tendințe trebuie să fie luate în considerare, ci trebuie să luăm în considerare și șansele pe care le avem, care decurg de pe urma acestei tendințe. Trebuie să îmbunătățim condițiile de viață ale uh, cetățenilor în vârstă pentru a le da acestora posibilitatea de a-și aduce aportul la avansarea uh, socială. E nevoie de un, un parteneriat uh, de inovație, un par, parteneriat european care poate sprijini eventuale proiecte în acest uh, domeniu. În Flandra, spre exemplu, avem Flanders Care, un, un program inovator care oferă tipuri de îngrijire inovatoare. În același timp, Uh, acest uh, Flanders Care încearcă să crească gradul de conștientizare la nivelul uh, celor care furnizează uh, Uh, servicii de îngrijire a persoanelor în vârstă. Deci e important ca astfel de programe deja existente să se nască peste tot în Europa și să fie incluse într-un cadru strategic european, pentru că doar astfel, astfel vom contribui atât la îmbătrânirea sănătoasă a cetățenilor noștri, cât și la creșterea economică a Uniunii Europene. Nu are niciun sens ca în acest raport din, prun, uh, din proprie inițiativă să, să fim uh, foarte să abordăm teme foarte, foarte largi. Nu, din potrivă, eu consider că trebuie să facem, să punem accentul pe punctele cu adevărat sensibile, sensibile ale acestei teme. Și tocmai de aceea nu pot decât să o felicit pe doamna raportor pentru că, iată, a făcut în mare lucrul acesta. Văd că doamna raportor este de acord cu programul propus de către comisie, face și propuneri la rândul său, propuneri cu care nu sunt neapărat de acord în, întotdeauna. De ce? Pentru că eu aș vrea să facem legătura între programele concrete, programele europene și programele de oferire, de furnizare a sistemelor uh, și a îngrijirilor pentru uh, persoanele de vârsta a treia. În 27 iunie, Comisia a publicat o comunicare în care spunea clar că au fost deja introduse pe această temă 261 de proiecte. Se face uh, referire în această comunicare și la conferința partenerilor, părților, pardon, care are loc astăzi. Uh, mi-aș dori ca reprezentantul Comisiei să-mi explice a, cum se pune deja în aplicare acest uh, parteneriat uh, european. european. Există deja rezultate care au fost obținute? Ați uh, constatat care sunt posibilele obstacole în, în cazul ambiții, în, în calea ambițiilor noastre? Ați găsit soluții pentru aceste posibile obstacole? Ar putea parteneriatul acesta să se bucure într-adevăr de sprijinul majorității statelor membre? Cam atât din partea mea și aștept din tot sufletul colaborarea fructuroasă cu raportoarea și raportorii din umbră. Urmează mai apoi domnul Rossi. Sì, grazie Presidente, sono... Mulțumesc, președinte. Pentru mine e o adevărată plăcere a lua cuvântul aici pentru a face comentarii. Sunt absolut de acord cu doamna Liotard și vreau să întreb dacă ar putea admite un amendament în legătură cu o chestiune legată de îmbătrânirea în Europa. Pentru că se trăiește mai mult, dar din păcate numărul nașterilor este mai mic, așa că aceasta duce la o îmbătrânire a populației. Doamna Liotard vorbește despre posibilele beneficii pe care le poate aduce imigrația. Foarte bine, acest lucru e bun, însă trebuie să vorbim și despre serviciile sociale care se oferă cetățenilor, pentru că de multe ori nu apar fie într-o familie, pentru că familia nu este susținută din punct de vedere economic atunci când mama trebuie să nască și după aceea să aibă grijă de copii. Așa că ar fi bine să îmbunătățim deficitul nostru demografic și, de asemenea, serviciile de sănătate oferite. Se vorbește, pe de altă parte, despre primul pilon, diagnostic uh, precoce și screening ajutor pentru sănătatea electronică, date care sunt absolut necesare. E adevărat, se cheltuiește foarte puțin și deși ar putea părea că diagnostul, diagnosticul precoce ar putea fi o cheltuială în plus fără niciun rost, pentru că de multe ori um, se face diagnosticul și până la urmă nu se descoperă nicio boală la persoana respectivă. Însă atunci când într-adevăr se uh, identifică o boală la timp, atunci persoana este tratată așa cum trebuie, uh, pe o perioadă de timp mai scurtă și cu costuri inferioare. Știți cât ar costa, de exemplu, uh, tratamentul pentru o boală precum ar fi cancerul, din punct de vedere al serviciilor sanitare și al prevenirii, care este atât de, uh, de costisitor? Cu un diagnostic precoce, de exemplu prin intermediul ADN-ului, s-ar putea ști că încă din, din vârsta copilăriei s-ar putea ști că acea persoană poate avea anumite boli care pot fi prevenite și în felul acesta prevenirea știți că este mai puțin costisitoare decât tratamentul. Și problema multora dintre bătrâni este aceeași problemă cu care se confruntă și alte persoane, nu numai persoanele de vârsta a treia. Pentru anumite persoane care au discapacități, de exemplu, acestea trebuie ajutate pentru că au dificultăți de a se deplasa, așa cum se întâmplă și cu persoanele în vârste, pentru că nu pot să se ducă la teatru sau nu pot să se ducă să joace cărți cărți cu prietenii sau să se ducă la poștă, pentru că trebuie să utilizeze bastonul sau diverse alte mijloace care să-i ajute să se deplaseze. Așa că trebuie să ajutăm persoanele care au anumite discapacități, așa cum trebuie să-i ajutăm și pe bătrâni, pentru că ambele categorii se confruntă cu aceleași probleme și am putea să-i ajutăm creând centre speciale pentru aceste persoane. De fiecare dată um, ne deplasăm cât mai mult, uh, din ce în ce mai mult prin oraș și de multe ori se trăiește mai puțin bine în centrul orașului decât în cartierele mai periferice. Și dacă oferim un ajutor în uh, centrele urbane, atunci vom oferi uh, niște servicii și niște îngrijiri mai bune pentru persoanele în vârstă. Vreau să mulțumesc raportorului, voi prezenta câteva amendamente oricum în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc. Au luat cuvântul toți raportorii din umbră. Acum avem uh, problema cu timpul, pentru că foarte mulți colegi au cerut să ia cuvântul. Vă citesc lista. Die Kollegen Gutierrez, die Kollegen Hübner, Klaas, Peterle und dann die Kollegin Sophie Okuni. Habe ich jemanden vergessen auf der Rednerliste? Cred că n-am lăsat pe nimeni. Și aici încheiem, închidem această listă a vorbitorilor, așa că vă rog în plus să fiți foarte succinți, doar un minut și jumătate pentru fiecare vorbitor, pentru că mai avem încă un punct pe ordinea de zi. Doamna Grostet, Domnule președinte, aș vrea să fac un comentariu și să regret faptul că Parlamentul European nu este prezent în acel parteneriat european pentru îmbătrânire activă și în condiții bune de sănătate. În parteneriat participă Comisia, statele membre, regiunile, sectorul privat, profesioniștii, organizațiile care reprezintă persoanele în vârstă, dar Parlamentul European nu este prezent și aceasta este o greșeală raportul domnului Lyotard. Aș fi dorit să se insiste mai mult pe tema inovației, pentru că este vorba de un parteneriat european în domeniul inovației pentru îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate. Acest parteneriat care permite să se lanseze un apel de propuneri pentru a face propuneri specifice inovatoare. Scopul este să avem o utilizare mai inteligentă a inovației, tocmai pentru a face față îmbătrânirii populației și toate aceste proiecte trebuie să facă inovații în domeniul tehnologiilor și de asemenea în ceea ce privește punerea la dispoziție a unor instrumente prin intermediul unor instrumente interactive, astfel încât persoanele active să fie menținute la domiciliu în condiții bune. Și în ceea ce privește îngrijirile și tratamentul, ar trebui să fie întărită cercetarea pentru că mai multe teste clinice au fost făcute însă acestea nu au permis să se găsească soluțiile cele mai bune pentru a lupta împotriva problemelor legate de îmbătrânire. Aici trebuie încurajată industria farmaceutică pentru a nu lăsa deoparte acest domeniu, pentru că avem nevoie mai mult decât niciodată de o dezvoltare a parteneriatului public-privat și a inovației pentru a eradica acest flagel al bolilor neurodegenerative. Susțin uh, raportul doamnei uh, Liotard, însă voi depune câteva amendamente referitor la punctele pe care tocmai le-am menționat. Mulțumesc, doamna Grostet. În general, am încercat prin acest uh, grup la nivel înalt să avem un reprezentant în cadrul parteneriatului. Decizia biroului a fost însă aceasta pe care o cunoaștem și eu cred că este o decizie corectă. Decizie de refuz pentru că trebuie să se vegheze aici la independența Parlamentului. Nu e vorba doar de munca noastră aici, la Comisia Parlamentară, ci de munca uh, întregului Parlament. Doamna Gutierrez. Excuse me. Yeah. Sí, muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă alătur și eu comentariului care a fost făcut aici, și anume că nu putem sta în acest comitent permanent, dar nu are rost să pierdem timpul acum vorbind despre aceasta. Două lucruri. Vreau să susțin raportul doamnei Leotard și susțin poziția raportoarei noastre. Însă există o temă care mă îngrijorează, pentru că nu putem rezolva totul cu un singur document. Problema îmbătrânirii este complexă și integrală, așa că cred că ar trebui să propunem, și am depus un amendament în acest sens, să avem un program integrat, astfel încât să avem o monitorizare. Avem, de exemplu, un program de mediu în Agenda 21, dar ar trebui să avem un program pentru a face o monitorizare în toate statele membre și să vedem care sunt prioritățile noastre și să vedem în ce măsură există țări unde sunt progrese mai multe și să avem o listă de priorități europene în ceea ce privește persoanele în vârstă pentru că există unele state unde există o primire în sânul familiei foarte mare, în alte țări nu. Există o problemă foarte importantă și anume singurătatea, care creează probleme foarte mari. Și există studii în acest sens care demonstrează cât de prost se alimentează bătrânii și cât de prost sunt îngrijiți din cauza acestei singurătăți. Această temă a parteneriatului care a fost creat, există aici un lobby din partea industriei tehnologice foarte puternice și citez aici, în uh, Herald uh, Tribune se spune pe prima pagină că Parlamentul uh, pierde prestigiu și un motiv pentru aceasta este tocmai influența lobbyurilor. Se spune și există o adevărată utopie tehnologică care afirmă că prin aceste device-uri noi putem să rezolvăm orice problemă a bătrânilor. Uh, dar nu este chiar așa. Vorbim despre uh, transferul de inovație pentru diagnosticul precoce în Agenda 2020. Însă există și această utopie tehnologică pe care nu o susțin și îi susțin pe toți colegii care vorbesc despre progresul social. Mulțumesc, doamna Hübner, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Societatea noastră este într-un proces de îmbătrânire. Cu toții ne confruntăm cu această problemă. Avem membrii ai familiei noastre care se confruntă cu această situație și chiar și noi îmbătrânim. Îmbătrânirea este un proces natural al vieții. De aceea, ă, o sănătate de fier ar trebui să fie punctul cel mai important și pentru aceasta trebuie să ne centrăm pe ă, prevenire. De asemenea, îngrijirile, îngrijirile sociale, procesul de reabilitare, toate acestea sunt elemente esențiale. Așa, nu se întâmplă chiar așa peste tot și e adevărat că ne, lipsesc, ne lipsește personalul necesar pentru a realiza aceste activități. S-a spus aici că avem nevoie de o abordare diferită în ceea ce privește urbanizarea ceea ce privește schimbările demografice. Așa că ar trebui să ne gândim și la aceste probleme. Îmbătrânire activă. Acest lucru este posibil atunci când avem un proces de formare de-a lungul vieții, câteodată am putea uh, utiliza activități specifice pentru vârsta a treia, de exemplu universități pentru vârsta a treia, pentru a permite acestor persoane înaintate în vârstă să facă ceva în viața lor. Și cred că ar trebui să revizuim soluțiile existente în lumea întreagă și în Europa pentru a găsi soluțiile cele mai bune pentru noi. Mulțumesc! Un minut și jumătate, doamna Clas. Da, la fel ca și ceilalți colegi, nu? Un minut și jumătate, dar domnule președinte, tema este foarte, foarte ofertantă. Consider că acest raport este prea restrâns aș pune accent pe alte lucruri esențiale din punctul meu de vedere. Spre exemplu, domnul Rossi vorbea despre evoluția economică. Și aceasta ar trebui, influențează, bineînțeles, uh, situația bătrânilor și ar trebui să, să menționăm această temă. Din păcate, ea nu se nu mai regăsește în raport. Uh, mai apoi uh, se consideră că bătrânețea merge mână în mână cu, uh, bătrân, cu boala. Adevărat, dar nu în totalitate. Cred că ar trebui să îi uh, Uh, stimulăm pe tine, pe, pe bătrâni, după cum spunea doamna Hübner, organizând tot felul de cursuri, cursuri universitare, de ce nu? Uh, cred că sănătatea bătrânilor se va îmbunătăți în momentul în care uh, își vor da seama că, într-adevăr, Uh, experiența lor va fi și este prețuită și în momentul în care ei vor fi uh, în continuare stimulați prin tot felul de, de uh, programe. De asemenea, cercetarea medicală este esențială pentru că și aceasta va, va duce la o îmbătrânire într-adevăr activă și sănătoasă. Și iată, mi-am încheiat intervenția. Mulțumim. Urmează domnul Peterle. Podpredsednik, poročevalki sem hvaležen za dobro poročilo. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, sunt recunoscător raportoarei pentru uh, acest raport uh, doamna raportoare pune accent pe condițiile socioeconomice care sunt esențiale. Nu este, doar vorba, nu este vorba aici doar despre Uh, evoluție tehnică, despre inovare tehnică, ci este nevoie de evoluție socială. Trebuie să creăm modele sociale noi care să se plieze pe nevoile persoanelor în vârstă. Din păcate, în momentul de față, în majoritatea statelor membre există sisteme standardizate care sunt depăș- depășite. Cred că aceste sisteme standarde, standardizate ar trebui să fie uh, Lăsată undeva în spate. Experiența făcută de câteva dintre statele membre inovatoare în domeniul uh, îngrijirii uh, inovatoare uh, ar trebui să fie preluate de majoritatea statelor membre. Există astfel de sunt există centre cât se poate de inovatoare care trebuie să devină un exemplu. Doamna Oconi. Mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu munca raportoarei noastre, care reprezintă un punct de plecare foarte bun și un punct de reflexie deosebit trei puncte pentru care voi depune amendamente. În primul rând, Vreau să mă refer la sport și la activitate fizică în general, pentru că în acest raport nu se vorbește nicăieri despre sport și despre activitate fizică și aceasta mi se pare un element foarte important. Raportoarea ne spunea că îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate se pregătește de-a lungul vieții și cred că ar trebui să insistăm asupra acestui aspect, sport și activitate fizică și aceasta cu atât mai mult cu cât sportul a devenit după tratatul de la Lisabona o competență a Uniunii Europene. Este în același timp un instrument de sănătate publică și un instrument um, al legăturii la nivel social. Aceasta ar putea permite persoanelor în vârste să evite singurătatea sau izolarea prin activitățile făcute în grup. Un al doilea punct. Nu e vorba aici de relația intergenerațională pentru că femeile și bărbații în vârstă, care rămân totuși într-o condiție bună fizică și mentală, poate să-și aducă contribuția în mod activ pentru uh, generația activă, pentru tineri și cred că ar trebui să insistăm asupra acestui element, să utilizăm savoir ferul, să facem uh, un alt element, uh, o adaptare a locuințelor și de ce să nu facem așa cum am făcut pentru eficacitatea energetică, să utilizăm un for european tocmai pentru a uh, utiliza această forță europeană pentru adaptarea locuințelor și pentru ca persoanele în vârstă să stea la ele acasă. Mulțumesc și acum vom asculta și comisia. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ne dați cuvântul din partea comisiei și vreau să mulțumesc domnului Liotard pentru acest raport. Comisia a încercat prin această inițiativă inovatoare să uh, fie un pic diferită, să facem un pic uh, de experiment și să utilizăm inovația ca posibilitate tehnologică, dar să vedem și care este posibilitatea de a face inovație socială, să vedem ce sisteme ar trebui să modificăm pentru a absorbi acest potențial de inovație tehnologic și social. Iată de ce obiectivele pe care ne le-am fixat sunt trei la număr. În primul rând, să îmbunătățim sănătatea și calitatea vieții pentru cetățeni. În al doilea rând, să îmbunătățim eficiența și sustenabilitatea întregului sistem printr-o mai mare solidaritate. Și al treilea obiectiv este acela de a crea noi oportunități pentru companiile noastre, pentru piață în general, în sensul de a crea noi locuri de muncă în acest domeniu, pentru că este un domeniu cu un potențial nou, deosebit, cu multe oportunități. Iată cele trei uh, idei uh, pe care noi vrem să le subliniem. Dorim să utilizăm uh, Uh, noi bani pentru acest parteneriat. Nu este vorba de un instrument financiar nou, ci este vorba de a face lucrurile în alt fel, într-un fel nou, pentru a îmbunătăți felul în care se utilizează resursele existente. Să evităm uh, duplicarea eforturilor, să facem cât mai multe sinergii pentru a lucra împreună. Întrebările care au fost adresate Comisiei se referă la acest parteneriat. Am uh, primit răspunsuri uh, foarte uh, ciudate. Am primit 261 de angajamente din partea unor consorții diferite la nivel european care doresc să ia măsuri, să facă acțiuni și să ducă la rezultate foarte rapide. Iată de ce planul strategic pe care l-a însuflețit Comisia analizează posibilitatea de a avea acțiuni concrete în domenii diferite. Avem șase acțiuni care au fost identificate și pentru aceasta se referă la felul în care se dau uh, rețete pentru uh, aceste persoane, pentru că multe persoane trebuie să se trateze de mai multe lucruri în același timp, nu doar de o singură boală și uh, există această problemă a polifarmaciei și a efectelor secundare. Uh, o a doua problemă care apare pentru bătrâni este cea a costurilor deosebite costurilor foarte mari pentru bătrâni. În al treilea rând, este vorba de funcționalitatea scăzută a bătrânilor. Ei trebuie să funcționeze chiar dacă există această problemă. A patra acțiune este aceea de a integra sistemele de sănătate. Și iată de ce e nevoie de o cooperare la nivel regional și local. Al cincea acțiune se referă la promovarea uh, unui proces de viață activ și independent și aceasta nu se referă doar la persoane cu dizabilități, ci și la persoanele uh, care nu au probleme și care trebuie să-și folosească potențialul pe piață, pentru că uh, trebuie să fie activ și să trăiască în mod normal uh, până la sfârșitul vieții. Cea de-a șasea acțiune este aceea de a avea un mediu în care să nu existe bariere în funcție de vârstă. Orașe în care să existe mobilitate, transport și așa mai departe. E vorba de șase acțiuni concrete și adevărat nu putem reinventa roata, nu putem face tot ce trebuie făcut, dar încercăm să avem acțiuni concrete în aceste șase domenii importante. Într-adevăr, S-a adresat o întrebare comisiei în legătură cu obstacolele. Într-adevăr, sunt foarte multe obstacole și această idee a parteneriatului este tocmai aceea de a ne ajuta între noi să depășim aceste obstacolele. De exemplu, atunci când e vorba de lipsa de interoperabilitate a sistemelor noastre, pentru că anumite device-uri pot funcționa într-o regiune, într-o țară, dar nu în alte state membre. Așa că prima provocare pentru noi este aceea ca totul să fie interoperabil la nivelul Uniunii Europene. Avem uh, foarte multe uh, exemple, s-a vorbit despre Flanda, într-adevăr unde sunt foarte activi, sau avem alte exemple în Scoția, la nivel regional. În Scoția, de exemplu, s-au dezvoltat uh, foarte multe rețele integrate pentru ajutarea persoanelor izolate, pentru că acestea sunt foarte numeroase, sau există alte exemple pentru a realiza un screening al persoanelor care ar putea avea o cădere și pentru a evita aceste căderi sau a vedea care sunt persoanele care se află în situație de subnutriție în spitale. Pentru că în Europa atât de bogată există persoane care mor în spitale din cauza subnutriției, malnutriției. Și dacă această problemă este identificată, atunci putem utiliza tehnologia, potențialul nostru pentru a le preveni la timp. Iată deci câteva exemple în legătură cu ce facem noi. Bineînțeles, Comisia nu este cea care implementează aceste acțiuni. Acțiunile sunt implementate la nivel local și regional. Și iată de ce chiar în ziua de astăzi s-a organizat o conferință foarte mare la care participă 450 150 de parteneri care explică ce uh, face fiecare dintre ei și ce doresc să facă împreună pentru a fi mai eficienți și pentru a lucra împreună. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă raportoarea dorește să intervină, vă rog, doamna Liotard. Reageren. Mulțumesc. Voi fi foarte concisă. Le mulțumesc uh, tuturor celor care uh, mi-au făcut uh, propuneri, sugestii, în special chestiunea referitoare la bolile cronice. De asemenea și sportul trebuie să apară în raportul meu. Nu pot decât să vă încurajez să veniți cu amendamente și aș vrea să vă mai spun ceva. Mai mulți colegi au spus că trebuie să se pună accentul doar pe inovarea în sectorul îngrijirilor medicale. După părerea mea, acest lucru nu este suficient, pentru că unul dintre elementele acestui uh, parteneriat este crearea de condiții de viață convivială, în comun, așa cum a spus uh, și Comisia Europeană. Trebuie să punem accentul pe mediu și pe uh, siguranța alimentară, chestiuni care țin de competențele noastre. Și de aceea cred că este absolut necesar să le menționăm în raport. Mi-a fost uh, adresată o întrebare referitoare la o uh, abordare structurală în planul economic și social. Uh, Comisia de ocupare își va aduce și ea contribuția la acest raport. Dar cred că înainte de toate trebuie să ne asigurăm că persoanele sunt uh, deasupra pragului sărăciei. Deci să nu afectăm uh, negativ uh, pensiile și alocațiile pentru persoanele în vârstă. Pentru că pe termen lung acest lucru poate crea probleme și în domeniul sănătății acestor persoane. Inovarea în domeniul mediului și uh, în orașe trebuie să creeze locuri de muncă. Cred că întreprinderile ar, fi, ar face bine să reflecteze asupra acestui lucru. Cred că um, uh, s-ar redresa economia puțin și uh, am oprit într-un fel această spirală care coboară, acest cerc vicios. Aștept cu interes uh, viitoarele ocazii de discuții. Termenul limită de uh, de depunerea amendamentelor este 23 noiembrie, spune domnul președinte, 18 decembrie nouă reuniunea comisiei noastre și în plenara din februarie 2013 vom vota raportul. Următorul punct de pe ordinea de zi, uh, punctul 16, doamna Crista Clas va avea cuvântul. Vă mulțumesc. Uh, Iată, am 0 minute la dispoziție pentru a discuta despre ultimul punct de pe ordinea de zi. Sper că interpreții ne vor da mai mult timp la dispoziție. Și uh, asta pentru a-l lăsa pe domnul De Rossi să prezinte raportul cu privire la creșterea încrederii prin ameliorarea cunoștințelor și a capacității de reacție. Domnule Rossi, aveți cuvântul. Sí, Grazie, grazie Presidente, sarò velocissimo visto che il tempo... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, uh, voi fi foarte concis pentru că nu mai avem deloc timp la dispoziție. Noi încercăm să obținem cele mai uh, mari uh, beneficii pe care le permite achiul în domeniul mediului înconjurător. Conform comunicării Comisiei, obținerea celor mai mari beneficii din uh, politicile noastre de mediu creează anumite uh, subliniază anumite probleme, de exemplu, uh, faptul că autoritățile locale și regionale nu au suficientă autoritate. Cred că e important să subliniem acest lucru. Adesea, măsurile de mediu implică și finanțare adecvată, importantă și tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți pentru a depista chestiunile care pot fi eliminate și în același timp să elaborăm prevederi, norme simple și ușor de aplicat. Și să ne asigurăm că povara administrativă este redusă la minim. În privința uh, dreptului de mediu, Din uh, nefericire, uh, nu s-au mai făcut progrese în acest dosar pentru că discuții s-au oprit după o primă lectură. Cred că trebuie să schimbăm situația. Oferică. Mulțumim, domnului raportor, mulțumim și pentru faptul că ați fost foarte, foarte succint. Uh, pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, dați-mi voie să vă spun că vom mai avea un schimb de opinii pe această temă pe data de 28 noiembrie și data Termenul de depunere a amendamentelor este data de 5 decembrie. Deci există colegi care doresc să intervină, dar vă rog să o faceți scu pe scurt. Domnul Florenț, doamnă președinte, nu sunt deloc de acord cu domnul Rossi și cu raportul pe care l-a scris. Dacă ne gândim la problemele cu care ne confruntăm în Europa acum și dacă ne gândim la studiile făcute de Curtea uh, de Conturi în ceea ce privește implementarea actelor legislative, ne dăm seama că raportul ar trebui să aibă, nu știu, vreo 30 de pagini, 30 de pagini în care să criticăm toate problemele ridicate de Curtea uh, de Conturi. Trebuie să spunem clar în raportul nostru care sunt problemele concrete cu care se confruntă Um, autoritățile regionale și locale. Dumneavoastră, domnule Rossi, nu faceți lucrul acesta. Spuneți că IMM-urile au probleme. Dar haideți, spuneți-mi care sunt problemele. Spuneți-le pe nume, spuneți-le într-o manieră concretă și spuneți-mi unde sunt aceste probleme și unde ar trebui să se schimbe ceva. Fie că vorbim despre RICI, fie că vorbim despre uh, directiva privind biocidele, n-ați pus degetul pe rană, mi se pare. Dumneavoastră spuneți că e nevoie uh, că nu e nevoie de definiții mai clare ale regulilor impuse la nivel european. Ei bine, eu nu sunt deloc de acord cu dumneavoastră. Noi avem nevoie, într-adevăr, de re- reguli mult mai clare, poate nu la fel de laborioase, ca și în momentul de față, dar mult mai clare. Ne dăm seama, dacă comparăm situația în Italia și în Austria, că actele, unul și același act legislativ este pus în aplicare în maniere complet diferite în cele două state. Domnule Rossi, eu, eu vă voi ajuta, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a îmbunătăți raportul dumneavoastră, dar uh, uh, cred că uh, dacă înțeleg bine articolul dumneavoastră 4, atunci dumneavoastră spuneți că vă așteptați ca Uniunea Europeană să plătească statele membre pentru ca acestea să implementeze actele legislative. O stupizenie. Gândiți-vă, spre exemplu, la problema deșeurilor. Deșeurile din Milano vin în Germania pentru a fi tratate. De ce? Pentru că Italia nu are capacitățile necesare pentru a o face acasă. Dumneavoastră trebuie să constatați această problemă și să spuneți de unde apar obstacolele sau care sunt obstacolele care stau în calea dezvoltării instalațiilor de tratare în Italia. Vă mulțumim. Urmează Joe Linen și doamna Satuhasi mai dorește să intervină. Doamna Gerling și doamna Oconi vor avea posibilitatea de a interveni la următoarea discuție pe care o vom purta în comisia noastră. Joe Linen. Pe scurt, foarte pe scurt. Raportul este foarte important, deoarece implementarea greșită a legislației europene generează dezavantaj atât la nivel de mediu înconjurător cât și la nivel economic. Știm prea bine că prin investițiile pe care le ar trebui să le facem, am putea într-adevăr uh, crea noi locuri de muncă de care avem nevoie și am putea proteja mediul înconjurător pe ansamblu. Eu sunt de acord cu, cu uh, antevorbitorul meu. Marea problemă este aceea că uh, Uh, legislația europeană este uh, foarte prost implementată la nivelul statelor uh, membre. Au existat deja experți care ne-au spus cât se poate de clar că există diferențe de implementare între statele membre. Nu actele legislative în sine sunt problema, ci implementarea lor. Prin urmare, avem nevoie de reguli mult mai clare de de uh, implementare. Eu sunt raportor pentru al, cel de-al șaptelea program cadru de implementare a actelor legislative în domeniul mediului și în cursul uh, eforturilor mele mi-am dat seama, într-adevăr, că implementarea este deficitară. Vă mulțumim. Urmează doamna Hasi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille pohja. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc uh, și raportorului pentru acest document de lucru. Sunt de acord cu domnul Florent și cu domnul Leinen. Trebuie să îmbunătățim uh, acest uh, sector. Trebuie ca în acest raport să se sublinieze faptul că rolul jucat de autoritățile locale nu este suficient pentru a face față uh, Uh, problemei. Autoritățile naționale sunt cele responsabile cu implementarea legislației de mediu. Comunicarea Comisiei cuprinde mai multe propuneri care merg pe calea cea bună, de exemplu, colectarea de informații care să poată fi ulterior folosite uh, mai multor, pentru mai multe scopuri. Trebuie de asemenea să li se explice mai clar cetățenilor cum uh, pot uh, să se bucure de uh, implementarea legislației de mediu. Ce beneficii concrete le aduce aceasta? uneori uh, este pierdută din vedere chiar problema esențială. În țara mea, de exemplu, există mai multe legi privind sulful și uh, traficul maritim. Eu am citit un raport în care se spunea că calcarul și creta ar trebui să, ar trebui să fie adăugate în lacuri pentru a opri procesul de acidificare a apei. Trebuie ca oamenii să înțeleagă care sunt rezultatele acestor măsuri care au fost implementate și să uh, încurajeze autoritățile să implementeze mai multe astfel de măsuri. Ich Mulțumim, uh, doamna Gerling. Îmi cer scuze. Vă asigur că veți lua cuvântul uh, data viitoare. Reprezentantul comisiei este prezent. Întreb comisia acum dacă este dispusă să-și amâne intervenția până data viitoare. Da, văd că sunteți de acord, perfect. Uh, oare raportorul este de acord cu propunerea mea de a încheia acum dezbaterea? Da, văd că da și el este de acord. Prin urmare, vă mulțumesc tuturor. Vă anunț din nou că pe data de 28 noiembrie vom rediscuta subiectul. Și cu acea ocazie, toți cei care nu au luat astăzi cuvântul vor putea să o facă. 5 decembrie, termen limită de depunere a amendamentelor. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc celor care ați rezistat până la final, mulțumesc uh, și interpreților, spune doamna, președintele, doamna președinte, și ne vom reîntâlni pe data de 12 noiembrie aici la Bruxelles.